competențe în Europa, aș vrea să vă pun... Uh, da, doamna Ayala Sender? Vreți să luați cuvântul la ordinul, la regulamentul de procedură? Ia. Da, doamna președintă, vreau să rog uh, să fac apel la bunăvoința dumneavoastră până se schimbă comisarii, ca din acest, din acest plen uh, salut un grup de toboșari care au venit din Spania, să bată din tobă că poate trezim Europa din letargie. Eso necesariamente es un punto de orden de, de agenda, pero ya. Bine, nu e neapărat un punct de procedură, dar bine. also um, Bun, trecem acum așadar la, după cum spuneam, decizia adoptată privind noua agenda pentru competențe cu doamna comisar Tyson și dau cuvântul mai întâi doamnei Tyson, vă rog. Mulțumesc Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, îmi face mare plăcere să vin aici la Strasbourg să prezint noua agenda pentru cunoștință care va fi adoptată formal și anunțată presei în ziua de vineri, însă mă bucur că deja astăzi vă pot prezenta elementele cheie ale agendei ca să le discutăm împreună. Această agenda pentru cunoștință e una din cele mai competențe, mă scuzați, una din cele mai importante inițiative din programul de lucru al Comisiei pe acest an și va contribui direct la promisiunea noastră de a uh, ajuta la crearea locuri, locurilor de muncă și creștere economice în echitate și mulțumesc Parlamentului pentru, com, uh, pentru uh, contribuția activă la discuția privitoare la competențe, apoi ați avut și un uh, raport uh, în acest sens și în acest an ați adoptat o rezoluție privitoare la uh, cunoștințe pentru combaterea șomajului tinerilor și apoi un raport privitor la mobilitate, educație profesională și formare, uh, raportul Ernest Maragall, ca să menționez doar câteva din inițiativele Parlamentului European. De asemenea, uh, am organizat și o audiere comună foarte utilă în aprilie, la care am participat împreună cu colegul meu Tibor Navracici. Stimați membri ai Parlamentului, competențele sunt o cale spre prosperitate, eh, ele ajută oamenii să-și găsească locuri de muncă de calitate și pot fi cetățeni active, eh, actori active ai societății. Apoi, economia este în schimbare și eh, competențele ne vor duce la mai, mai, o mai bună capacitate de competitivitate, dar trebuie să acționăm, pentru că mai mult de 70 de milioane de europeni uh, au probleme cu scrisul, cititul, uh, nu prea au cunoștințe în ce privește utilizarea computerelor. Unul din patru adulți nu are calificare sau diplomă secundară. Prea mulți oameni au locuri de muncă ce nu le valorifică talentele, femeile reprezintă 60% din uh, noi absolvenți, însă rata lor de angajare rămâne sub cea a bărbaților. În același timp, 40% din uh, angajatorii europeni au dificultăți în a găsi oamenii cu competențele necesare. Și uh, prea puțin oameni au cunoștințele antreprenoriale pentru a începe propriile afaceri. Apoi, transformările digitale uh, transformă universul muncii și cel de afaceri și tipul de competențe de care este nevoie. Europea are o penurie în ce privește competențele la nivel înalt. Tocmai ați avut o discuție uh, cu colegul meu Avramopoulos, care a cuprins și tema asta și în ciuda unor bune rezultate uh, ale combaterii șomajului, totuși învățământul profesional e văzut încă um, ca o alegere de mâna a doua de mulți oameni. Uh, sistemele de educație naționale au provocări specifice, dar oricum uh, toate statele membre se confruntă cu probleme. Domnule și domnilor, dragi colegi, noua agendă pentru competențe pentru Europa se concentrează pe trei zone prioritare. În primul rând, îmbunătățirea nivelului de, de competențe și relevanța lor pentru piața muncii în întreaga Europa, apoi competențele și calificările Eh, trebuie făcute mai ușor de înțeles și comparat în mod transfrontalier în toate sectoarele economice, îmbunătățirea prognozării și înțelegerii nevoilor de competențe acum și pe viitor și eh, trebuie să acționăm și să nu lăsăm pe nimeni în urmă și de aceea am propus o garanție de bază pentru competențe, e o recomandare pentru statele membre să-și uh, pună împreună resursele ca oamenii fără calificări să se bucure de uh, posibilitatea de a recupera întârzierea, de a putea uh, căpăta competențe și aș uh, îmbunătăți situația ocupării. O revizuire a cadrului european pentru calificări va facilita înțelegerea și compararea competențelor și uh, diplomelor și calificărilor și va facilita mobilitatea în muncă și la studii. De asemenea, uh, avem un plan pentru cooperare pentru competențe în sectoare economice specifice pentru a stimula actorii interesați să conlucreze pentru a identifica nevoile de competențe și pentru a identifica și soluții practice. Stimați membrii ai Parlamentului, refugiații și migranții vin în Europa cu o diversitate de competențe care pot contribui la uh, redresarea economiilor noastre și pentru a facilita integrarea lor pe piața muncii, noi propunem un instrument de profilare pentru cunoștință pentru uh, cetățeni din țări terțe ca să-i ajutăm să-și uh, dovedească competențele, calificările, experiența profesională. Și agenda noastră are un fir roșu și anume nevoia de a stimula parteneriate între educație și mediul de afaceri, de exemplu cele din Pactul European pentru Tineret, aceste parteneriate având de asemenea un rol important pentru promovarea antreprenoriatului, și al modului de a gândi ca un antreprenor și alte acțiuni vor urma în următorii doi ani. Și în acest an vom propune o revizuire a cadrului Europass ca să susținem și dovedirea competențelor și uh, calificărilor și contăm pe susținerea dumneavoastră pentru a adopta rapid uh, această legislație când va sosi timpul. De asemenea, lansa o coaliție pentru competențe digitale, pentru a avea un rezervor de talente digitale și ca să ne asigurăm că persoanele la toate nivelurile au competențele digitale necesare. Pentru 2017 vom revizui cadrul de competențe cheie pentru 2016 cu propuneri care să susținem modernizarea uh, formării profesionale și o inițiativă pentru uh, cei cu uh, calificări superioare ca, ca să identificăm, să vedem ce progrese fac pe piața muncii. Apoi, fondurile europene trebuie să ajute la punerea în aplicare acestor propuneri în perioada 2014-2020, vorbim de mai mult de 27 de miliarde de euro din Fondul Social European care sunt puse la dispoziție pentru susținerea competențelor prosperitatea Europei depinde de uh, valoarea noastră cea mai uh, de preț și anume uh, oamenii noștri. Într-o economie globală rapidă, schi- în uh, schimbare rapidă, competențele oamenilor vor reprezenta un motor pentru competitivitatea noastră și creșterea noastră și agenda pentru competențe înfățișează modul în care Europa va adăuga valoare la uh, acțiunile statelor membre pentru a mobiliza toți actorii implicați și împreună sunt convinsă uh, că putem profita de, pe deplin de potențialul Europei. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Acum trecem la vorbitorii numele grupurilor politice și mai întâi domnul Caza, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut agenda europeană pentru competențe care ne va garanta că adulții care nu au atât de multe competențe să poată învăța competențele de bază, cum ar fi cititul, scrisul și matematica. Deci nu este vorba numai de formare academică, ci e vorba și de formare profesională și de dezvoltare profesională Comisia a explicat foarte bine că aceste competențe ar trebui să fie recunoscute ca și calificări la același nivel cu calificările academice. Pentru a putea să punem în aplicare aceste schimbări, este foarte important, doamnă președinte, să includem uh, partenerii sociali, întreprinderile, instituțiile care se ocupă de educare, de formare, pentru ca să actualizăm uh, tot timpul programa și pentru ca să ne adaptăm la nevoile pieței muncii. Statele membre trebuie să fie încurajate să dea mai multă responsabilitate profesorilor care să își uh, însușească astfel de competențe. Salut noua agendă pentru competențe care va crea instrumente flexibile care se pot adapta și care pot aduce un rezultat pozitiv pe piața muncii care este într-o schimbare foarte rapidă. Este foarte important să avem coerență în ceea ce privește politicile și rezultatele și statele membre de asemenea trebuie să se adapteze dacă vor să aibă succes. Noi avem uh, mai multe persoane care au nevoie să fie formate, care trebuie să fie alfabetizate în primul rând, apoi care trebuie să învețe o limbă străină și să aibă competențe digitale IT. Eu cred că e cazul să începem să formăm și pe tema uh, spiritului iar Mulțumesc foarte mult. Uh, următoarea vorbitoare în numele socialiștilor și democraților, doamna Steinruck, două minute. Da, educația e viitorul nostru și de aceea educația trebuie să aibă, fie în loc de fructe al agendei noastre. Programele de austeritate din ultimii ani uh, au uh, avut impact și asupra investițiilor pe care le-am făcut în uh, sectorul educativ. Dacă ne uităm la școlile din Europa, acestea cu siguranță nu corespund exigențelor unei ere sau unui viitor digital. În ce privește competențele digitale, nu suntem jucători în liga de top în plan mondial. Deci avem nevoie de o strategie în educație care, după părerea mea, trebuie să cuprindă mai întâi accesul Uh, necondiționat și gratuit la educație, inclusiv la formarea unor competențe digitale, pentru ca tinerii să poată lua decizii informate, uh, să își consolideze stima și aprecierea de sine și să dobândească uh, competențe digitale importante. Este important ca cei care folosesc elementele digitale să nu fie doar pur utilizatori, ci să fie și coformatori a erei digitale trebuie să recunoaștem că noile exigențe uh, se uh, regăsesc și în domeniul uh, profesional, deci trebuie ca educația să fie mai aproape de viața profesională. Instituționalizarea învățării pe întreaga durată a vieții este de asemenea foarte importantă, dar în pas cu eforturile și progresul tehnologic. Numai așa putem asigura competitivitatea Uniunii Europene. Avem așadar nevoie de o strategie a calificărilor care să contracareze deficitul de competențe. Învățarea pe durata întreaga vieții trebuie instituționalizată prin de pildă instituționalizarea unui concediu de studii plătit, dar pentru asta IMM-urile trebuie ajutate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, pentru ECR are cuvântul domnul Krasnodenski timp de un minut. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Sunt de acord cu dumneavoastră și cu colegii care spun că competențele și calificările sunt foarte importante și salutăm inițiativa Comisiei Europene și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nu putem să ne concentrăm doar asupra problemei deficitului de calificări. Trebuie de asemenea să ne gândim și la modul în care putem spori uh, cererea pentru Uh, oameni cu studii înalte și există o discrepanță între calificări și nevoile pieței și știu că inițiativa Comisiei își dorește să elimine această discrepanță. Însă, în conformitate cu raportul Centrului pentru Formare Profesională din 25, 25% din angajați au calificări prea înalte pentru uh, munca pe care o fac și 27% din angajați sunt Uh, oameni care au prea mari talente și calificări și nu se simt împliniți la locul de muncă. Și este și asta o problemă uh, de care ar trebui să țină seama Comisia ca parte a acestei inițiative. Mulțumesc! Mulțumesc următoarea vorbitoare în numele ALDE, doamna Dlabajova. Două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate Doamnă comisar, stimați colegi, așteptăm cu mare interes prezentarea agendei, agendei pentru noile competențe, cu atât mai mult cu cât este vorba aici de o temă cheie, o temă pe care încercăm să o promovăm împreună cu colegii noștri de la grupul ALDE. Dacă vorbim de noile competențe, trebuie să ținem cont întotdeauna și de nevoile reale ale lumii în care ne aflăm, al lumii și a pieței muncii. Ați spus, doamnă, că este absolut, e foarte important uh, să găsim uh, lucrătorii uh, care sunt potriviți pentru locul de muncă respectiv și care au și competențe digitale, dar în continuare avem o lipsă a mâinii de lucru, avem a forței de lucru, trebuie să încercăm să acordăm mai multă atenție cunoștințelor în domeniul IT și să îmbunătățim și adaptabilitatea forței uh, muncii. Este foarte important să arătăm uh, tinerilor că piața muncii funcționează foarte bine și de aceea trebuie să facem totul pentru ca educația pentru tineri să fie mai interesantă, să îi atragă mai mult. Trebuie de asemenea să acordăm o atenție deosebită și pregătirii duale prin uh, intermediul uh, învățării la locul de muncă, să încercăm să îmbunătățim standardele forme, formării profesionale și educației. Trebuie să facem mai multe pentru ca să se cunoască nevoile adevărate ale lumii de mâine. Dacă economia noastră europeană trebuie să crească, aceste măsuri sunt absolut necesare. Doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut o abordare atât de proactivă. Vă mulțumesc pentru deschiderea de care ați dat dovadă în discuțiile noastre și sperăm uh, ca această agendă să fie un pas înainte în direcția bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor uh, de la GUE, domnul Joao Pimenta Lopes. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Se spune că avem atâția șomeri și Asta e un pretext uh, pentru eventuala neatingerea uh, obiectivelor uh, UE 2020. Și atunci se inventează um, un alt pretext, um, așa numită învățare pe întreaga durata vieții, prin care Comisia Uh, practic subordonează educația uh, nevoilor de pe piața muncii, deci uh, exigențelor nu societăților, ci exigențelor companiilor multinaționale. Se spune că trebuie să trebuie să ne adaptăm progresului tehnologic, dar prin diferitele instrumente de flexibilizare a eh, pieței muncii, nu se face altceva decât se urmărește o agendă liberală a pieței muncii. Da? Și cu asta muncitorii sărăcesc, nimic altceva. Doamna Jean Lambert pentru Verzi, un minut. Well, thank you. Mulțumesc eh, și aș fi dorit și eu să avem documentul întreg în fața noastră ca să avem o discuție mai în detaliu, dar e clar că Eh, cunoaștem că avem probleme cu domeniul nostru de competențe în Europa. Chiar am discutat asta, nu e doar vorba de propunerea cu eh, cartonașul albastru, nu e vorba doar de sectorul digital, e vorba și în sectorul ingineriei, unde avem eh, o penurie însemnată. Deci eu sper că noile propuneri vor examina ce se întâmplă cu uh, competențele de la bază și de unde le vom dezvolta, mai ales în ce privește uh, echilibrul de gen. De asemenea, într-un alt raport pe care l-am întocmit, am uh, uh, examinat ce se întâmplă cu economia noastră care trece la un, un, un model mai durabil, cu mai puține emisii de dioxid de carbon. Și acolo am avut recomandări privitoare la noile competențe și sper că se va ține cont și de acestea în propunerile care ne vor sosi din partea Comisiei, pentru că altfel Cred că suntem condamnați să ne repetăm rapoartele fără a face pași înainte. Mulțumim. Și acum, în ultima, numele grupurilor, doamna Gea, din partea FDD, un minut are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar. În 2011, Comisia a propus agenda pentru noile competențe în uh, domeniul ocupării. Ce s-a făcut până acum? Nimic. Am lăsat uh, la nivelul uh, de jos normele pentru ocupare. Italia, Grecia, Franța sunt demonstrația cea mai bună a rezultatului pe care l-am obținut de atunci. Cerusem de asemenea și dumneavoastră cereați mobilitatea lucrătorilor. În momentul de față, de fapt, singurul lucru uh, mobil care există este brain drain-ul, fuga de creiere din sud către nordul Europei. La fel și o legislație puternică ați cerut dumneavoastră la nivel comunitar și în continuare astăzi nu reușim să punem în aplicare directiva privind detașarea lucrătorilor care a fost revizuită, dar nu este încă pusă în aplicare. Deja vorbim acum de o nouă revizuire fără să fi fost aplicată. Totuși lipsește, deci, o alegere politică de principiu, care înseamnă protejarea intereselor lucrătorilor, care să se ocupe de aceștia și de urgențele pe care, sociale pe care le are Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Iar acum un minut 30, doamna Sander are cuvântul. La prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aș dori să salut inițiativa Comisiei Europene în domeniul competențelor. Competențele sunt astăzi uh, elementul cheie pentru a face față mișcărilor și mutațiilor în Europa, care de fapt duce la o polarizare a locurilor de muncă pe de o parte, având uh, locuri de muncă foarte calificate, foarte creative și, pe de altă parte, locuri de muncă puțin calificate. Cred că aici miza este să permitem tuturor europenilor să ajungă la un nivel de competență care să se traducă printr-un know-how, dar și o cunoștință de uh, capacitate de adaptare în uh, întreprindere. Cred că trebuie să facem de aceea totul pentru ca să favorizăm formarea la locul de muncă prin uh, o revalorizare a acesteia, indiferent de nivelul de studii, indiferent dacă e vorba de o primă formare sau dacă e vorba de o formare continuă. Trebuie de asemenea care o activitate de investigație pentru ca să vedem care sunt competențele necesare pe viitor. Aici o platformă de informare despre competențele viitorului ar fi de dorit. Ar trebui însă să avem și o acompaniere personalizată a solicitanților de, de locuri de muncă, mai ales pentru cei mai fragili care nu au neapărat competențele necesare pentru a garanta un loc de muncă și pentru aceasta e nevorba, nevoie de o platformă digitală. Doamnă comisar, aș vrea să vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră și să vă rog să insistați asupra necesității ca statele membre să se implice mai mult în această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Sonder. Acceptați, un, doamne Sonder, acceptați o carton, un cartonaș albastru din partea domnului Gianni? Da, vă rog, 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimată colegă deputată, acest program, într-adevăr, a fost demarat în 2010 și Orizont 2020 ține până în 2020, deci suntem la jumătatea perioadei de referință. În 2010, guvernul lui Victor Orban, care face parte din grupul dumneavoastră politic, a ridicat, uh, uh, a ridicat obligativitatea uh, instruirii școlare la 16 ani. Dumneavoastră sunteți de acord cu prelungirea învățământului obligatoriu la această vârstă? Doamna Sander, 30 de secunde răspundeți, vă rog. Coleg. Da, mulțumesc, stimate coleg. Eu cred că trebuie să amintim statelor membre necesitatea de a lucra la competențe și mai ales la um, acumularea de competențe. În Franța, de exemplu, guvernul a pus uh, formarea ca și pregătirea ca prioritate, pe de altă parte a luat măsuri care de fapt au descurajat întreprinderile, mai ales uh, întreprinderile de manufactură Uh, și producție, care ei fac apel de obicei la um, stagiari sau uh, și deci ar avea nevoie de aceste măsuri. Eu fac referire mai ales la statele membre și la Franța în particular. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Silvia Costa. Vă rog, două minute domnule președinte Apprezzo molto che... Mulțumesc și apreciez că doamna comisar Tyson a prezentat încă de astăzi Parlamentului noua agendă pentru competențe în Europa pentru a consolida capitalul uman, capacitatea de ocupare, de competiție și cred că a fost dat curs cererea pe care am făcut-o ca președinte al Comisiei de Cultură în reuniunea comună cu EMPL, cu Comisia pentru Ocupare, ca uh, împreună cu domnul comisar Navracic și cu doamna comisar să avem o abordare holistică pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Știm că se face o confuzie între cerere și ofertă în ce privește competențele. Noi trebuie să consolidăm competențele digitale, dar și competențele cheie și în alta formare. Trebuie să promovăm alianțele competenței, parteneriate între institute de formare, universități, cercetare, firme ca să promovăm filiera de la educație până la angajare și formarea profesională și e bine că ne concentrăm pe calitatea formării, comparabilitatea competențelor și a calificărilor și promovarea unor alegeri de carieră în cunoștință de cauză. E interesant și aș vrea să am detalii. E interesantă propunerea privitoare la garanția pentru competențe ca să se valideze competențele personale și revizuirea uh, un mercat care să includă mai bine competențele informale și neformale. Îmi face plăcere că în iunie se va lansa un instrument pentru recunoașterea competențelor celor care vin din state terțe, o măsură pe care o cerusem și pentru a promova coridoarele educației pentru studenți refugiați care să vină în universitățile și școlile europene. Aș vrea să știu mai bine cum Eh, veți ajuta statele membre ca să își consolideze sistemele naționale și capacitatea de a fi comparate și mobilitatea studenților eh, eh, și a ucenicilor. Și cred că e important să fim atenți la tot ce înseamnă consolidarea instrumentelor de formare a formatorilor, inclusiv prin platforma europeană uh, pentru noile competențe digitale. Mulțumesc! Mulțumesc următoarea vorbitoare, doamna Boylan. Un minut. Da, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna comisar. Cred că este absolut necesar să avem uh, o pregătire um, continuă în față de uh, era digitală. Însă nu putem folosi agenda digitală pentru a îndeplini interese private. Condițiile de lucru precare nu pot fi uh, prezentate ca flexibilitate și, de asemenea, și în ceea ce privește stagiile și uh, uceniciile trebuie să fie, de fapt, renumerate, nu trebuie să fie o exploatare pur și simplu adaptarea sistemelor de educație la interesele industriei nu, sunt nu este neapărat ceea ce vrem noi să facem pentru ca să ajutăm societatea. Cel mai bună metodă pentru a ajuta oamenii să se adapteze este să îi adaptăm uh, cu competențe globale. Învățarea ar trebui să fie un proces pe tot parcursul vieții, dar care să ducă la gândire critică. Aceasta ar fi benefic nu numai pentru economie, ci și pentru societate ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Reintke un minut. Domnule comisar, colegi, competențele Ăsta este noul cuvânt magic pentru politicienii de azi. Toată lumea iubește competențele, mai ales competențele noi. Deja văd un poster cu, cu, în culori vii și cu fețe zâmbitoare care zice New skills, noi competențe. Dar ce înseamnă asta? Și cum sună aceste noi competențe în urechile tinerilor șomeri? vor, sună ca oportunitate sau este doar o strategie prin care încercăm să învetăm un motiv pentru care nu găsesc acei tineri locuri de muncă, pentru că se pare că n-au suficiente titluri de master sau de bachelor pentru a-și găsi un astfel de loc de muncă. Dacă vrem ca această strategie să aibă succes, atunci trebuie să existe un sprijin real pentru sistemele de educație care să țină cont de nevoile studenților și elevilor și care să fie sprijinit de un sistem de investiții care să ajute oamenii să dobândească noi competențe. Noile competențe nu trebuie să fie un termen magic, ci trebuie să fie un element de îmbunătățire a vieții oamenilor în Uniunea Europeană. Altfel, noi nu ne vom fi făcut treaba cum trebuie. Mulțumesc! O clipă, spune doamna președinte, există o solicitare de întrebare cu cartenaș albastru. O acceptați un cartenaș albastru din partea domnului Șulțe? Da. Vă rog, domnul Șulțe, 30 de secunde. Doamna Randke, eu n-am decât o singură diplomă, sunt inginer, dar totuși am găsit un loc de muncă după studiu. Vorbiți de oameni care au trei diplome și tot nu găsesc lucruri de muncă. Eu cred că este exagerat așa ceva și fiecare țară este totuși diferită. Din, din intervenția dumneavoastră înțeleg doar că nu trebuie să facem nimic, că lucrurile sunt bine așa cum sunt. Dumneavoastră ce spuneți? Doamna Reintke, 30 de secunde cu microfon, dacă se poate. Dacă mergeți în Spania, atunci există astfel de destine. Există oameni cu trei diplome care nu au un loc de muncă. Și care este motivul? Motivul este că ă, avem nevoie de o agendă de noi competențe, dar avem nevoie și de investiții în noi locuri de muncă pentru care oamenii să fie pregătiți. Păi asta este, de fapt, miezul problemei. Deci avem nevoie de noi competențe, competențe, dar avem nevoie și de activități noi pentru care să pregătim tinerii în viitor. Pentru că numai așa le putem găsi un loc de muncă. Și acum are cuvântul doamna Jane Collins timp de un minut. What is the point of Mulțumesc. Ce sens are să vorbim de noua agendă pentru competențele europene atunci când președintele Turcii, o țară candidată la aderare, spune că femeile care nu fac copii nu sunt decât pe jumătate ființe umane. Femeile trebuie să poată să-și aleagă calea pe care o doresc în viață, fie că doresc copii, fie că doresc un loc de muncă, fie ambele. Turcia e clar o țară a care lideri nu respectă femeile și sunt interesați în ele doar uh, pentru că ele uh, fac copii și fac curățenie după soții lor. Poate domnul Erdogan și bărbații care, cred, care gândesc ca el ar trebui să vadă care este uriașa contribuție pe care femeile au adus-o în trecut, de la Jane Austen până la Marie Curie, sufragetele, eh, femeile care eh, timp de două războaie mondiale au eh, ținut țările noastre în funcțiune și femeile care acum sunt active. Cum se poate numi cineva feminist și să susțină o țară șovină care încearcă să intre în Uniunea Europeană? Eu nu pot să cred așa ceva. Eh, sper că femeile britanice își vor da seama de asta și vor vota cum trebuie la referendum. Președinta, eu vă <laughs> reamintesc că puteți vorbi despre ce vreți, dar de fapt nu ăsta e subiectul pe care îl discutăm acum. E vorba de competențele Europei, nu de Turcia. În fine, da, sigur, ați hotărât eh, despre ce doriți să vorbiți. Și acum, doamna Șoidrova, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă comisar, stimată doamnă președinte, dragi colegi, aș vrea să mulțumesc doamnei comisar pentru introducerea pe care a făcut-o. Până acum, din păcate, nu avem încă destule elemente despre această agendă, deci ceea ce voi spune aici vor fi mai degrabă uh, întrebări și expresia unor așteptări din partea mea. În ceea ce privește agenda europeană a competențelor, această agenda este necesară. Ați vorbit de punctul de plecare pentru această agenda. Nu o să reușim să scădem numărul elevilor care abandonează școlaritatea, școlaritatea, deci numărul abandonului școlar, avem în continuare 20% din tineri care nu reușesc să-și termine o școlaritate de bază. Apoi, în ceea ce privește punctul de plecare al noi agende a competențelor, aceste puncte de plecare ar trebui să se bazeze și se bazează pe noi cercetări. Vreau să știu dacă veți folosi uh, studiile existente sau dacă plecați numai uh, uh, studiile recente sau dacă vă bazați pe studiile pe care le aveați înainte. Eu sper ca această agendă să aibă ca scop îmbunătățirea competențelor de bază și sper ca această agendă să reflecte și nevoile pieței muncii. Nu se poate să ne, să ne limităm numai la nevoile pieței actuale și la nevoia de a asigura numai cunoștințele de bază. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Brando Benifei. Vă rog un minut. Președinte, ci auguria... Mulțumesc, doamnă președinte. Dorim, ne dorim ca propunerile concrete privitoare la agenda pentru noile competențe, plecând de la cele prezentate privitoare la garanția pentru competențe și revizuirea cadrului european al calificărilor să fie la înălțime obiectivelor, și anume îmbunătățirea accesului pe piața muncii europene Uh, care să fie una care să includă și categoriile mai vulnerabile. Vreau să subliniez câteva aspecte prioritare. Dezvoltarea competențelor digitale de pază, armonizarea cadrelor de evaluare a competențelor, revizuirea sistemelor de formare profesională, studierea unor sisteme de evaluare precoce, timpurie a competențelor refugiaților și migranților se va putea ajunge la aceste rezultate doar dacă măsurile dezbătute astăzi sunt doar complementare față de reforme, investiții pentru a proteja drepturile sociale ale cetățenilor europeni. Și trebuie să se creeze și noi locuri de muncă. Fără noi locuri de muncă și noi competen- noile competențe nu vor fi de ajuns. Mulțumim foarte mult și acum are cuvânt doamna Constantin va timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Intenția mea este să ne asigurăm că 75% din forța de muncă o să fie pregătite până în 2020, pentru ca să poată să îndeplinească obiectivele 2020. Însă lipsește un angajament încă din trecut întrebarea e de unde vor veni toate aceste locuri de muncă. Nu o să rezolvăm problema orbește, susținând uh, educația și uh, nevoile de pe piață și implicându-ne pur și simplu în uh, într-o uh, cursă pentru uh, acumularea de cunoștințe. Trebuie să ne concentrăm pe mai mult decât pe educația tradițională nu este bine nici să ignorăm studiile clasice. Oricum, ce este clar este că toate acestea nu au o legătură prea directă cu scopul pe care îl avem noi, iar agenda pentru noile competențe ar trebui să țintească o acoperire a exigențelor personale în ceea ce privește cunoștințele și um, necesitățile nu numai pentru ca să corespundă întreprinderilor. Nu este suficient. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Izabela Adinolfi, un minut. Presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, persoana umană este în curs de reificare. Tinerii sunt văzuți ca obiecte, resurse de capital care trebuie exploatată. Abordarea comisiei e greșită pentru că își dorește să uh, creeze locuri de muncă precare. Uh, acest caracter precar își are efectele asupra vieții sociale a cetățenilor europeni. Tinerii sunt transformați în obiecte care să fie umplute de competențe care n-au de a face cu dezvoltarea spiritului critic și virtuților civice. Se caută doar creșterea economică la infinit. În plus, s-a hotărât să se utilizeze un instrument ca garanția pentru tineri cu mai mult de un miliard de euro Uh, alocați uh, niciunui rezultat uh, pozitiv. Șomajul tinerilor mari din sudul Europei continuă să rămână la niveluri inacceptabile de înalte. Să schimbăm radical drumul, să abandonăm uh, aceste soluții și să punem accent pe teridor, teritorii cu particularitățile lor. Mulțumesc următorul vorbitor, domnul Van den Candelare, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna, doamna comisar, dragi colegi, sper că nu trebuie să vă reamintesc că o armată întreagă de tineri este fără muncă. Chiar și la noi, în Flandra, cu toate că noi în Flandra avem totuși o situație încă destul de bună. Există uh, în orașe uh, șomaj în rândul tinerilor, dar nu numai în, tine, în rândul tinerilor, ci și în rândul uh, adulților care, cu toate că își continuă studiile și achiziționarea de competențe pe întreaga durată a vieții, nu corespund exigențelor de pe piața de muncă. Dar oamenii sunt mai mult decât o diplomă sau o aptitudine, o competență câștigată în timp. Nu este vorba doar de crearea unor competențe care să uh, facă oamenii să corespundă din punct de vedere al locului de muncă uh, la anumită funcție, ci vorbim de dobândirea unor competențe care se adaugă unei experiențe de viață. Și oamenii, cum sunt eu, la 45-46 de ani, nu fac excepție din categoria celor afectați. Este nevoie să încurajăm și să chiar promovăm ă, achiziția continuă de competențe și pentru asta agenda nouă pentru competențe în Europa ă, ar fi într-adevăr o idee bună. Dar crearea de competențe doar ca să corespunzi unui loc de muncă ă, nu este suficient de bună pentru a oferi competențe pe întreaga durata vieții. Mulțumesc, doamna Ulfskog are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru această strategie pe tema competențelor, care este o chestiune care ține de termen lung uh, pe termen, care trebuie văzută pe termen lung. E foarte important și să putem compara statele membre. Apoi, uh, eu cred că această strategie aduce ceea ce este necesar pentru toți adulții care vor putea să fie integrați în programul pentru garanția tinerilor, vor putea să facă parte din programe, mai ales cei care sunt mai vulnerabili. E esențial și pentru spiritul uh, antreprenorial. Uh, acesta este, de fapt, o adaptare la o societate care este într-o schimbare rapidă și spiritul de întreprindere este foarte important, nu este însă un panaceu. Trebuie să nu uităm că până la urmă și o responsabilitate proprie înseamnă acest spirit antreprenorial și o răspundere. Mulțumesc, domnul să are cuvântul acum un minut. Efhar Stochiria Proedre. Chiria Epitrope. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnă comisar, de fapt, noua agenda pentru competențe pe care tocmai ne-ați prezentat-o într-un climat neoliberal cum este cel de astăzi, nu protejează cu adevărat drepturile lucrătorilor ci doar le complică. Uh, scad cheltuielile pentru educație, uh, firmele sunt din ce în ce mai implicate în procesul general educațional Eh, ba chiar se ajunge să se afirme că dacă se înregistrează această fugă a creierilor din Grecia, e pentru că nu există acolo personal suficient de calificat. Și eh, pe dumneavoastră vă că nu vă interesează lucrătorii, ci doar profitul firmelor. Toate protestele din Franța, din Belgia, Eh, iată, 25% rata șomajului în Grecia, care devine 40% în rândurile tinerilor. Eh, toți acești oameni nu au nimic de câștigat din asemenea pro, eh, pro, propuneri. Centele, bună seara! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Șulțe. Un minut și jumătate. Domnule președinte, doamna comisar, agenda pentru noi competențe pe care o prezentați azi uh, este susținută și de noi, pentru că prin noile competențe se uh, consolidează bunăstarea noastră socială și materială în Europa. O recunoaștere a competenților și calificărilor este importantă pentru o Europa cu o piață de muncă deschisă și cuprinzătoare. Trebuie să existe o uh, transparență și o recunoaștere reciprocă a calificărilor academice. Este important ca uh, conceptul așa numitei uh, instruiri duale, pregătirii vocațional academice, să prevină uh, Uh, pierderea uh, instruirii vocaționale și trebuie ca uh, încă din primele faze oamenii să poată învăța o meserie la locul de muncă. Sigur că participarea la învățământul dual nu garantează un loc de muncă, sarcina instruirii, pregătirii, a educației este în mâna statului. Statul trebuie să poată furniza o educație care să ofere șanse celor care termină o formă de învățământ pe piața muncii. Sigur că în plan secundar, întreprinderile și alte forme de învățământ uh, pot interveni și ele. Doamna comisar, sunt uh, curios să aflu ce veți prezenta oficial vineri, dar vă susțin. Mulțumesc, domnul Gutierrez Pirete, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă susținem obiectivele uh, să nu știm uh, ce se întâmplă cu instrumentele și nu suntem deloc de acord cu propunerea pentru finanțare. Sprijinim obiectivele pentru că trebuie să se întâmple Eh, ceva ciudat în Uniunea Europeană, că iată, eh, ratele uriașe de eh, șomași în rândul tinerilor, dar pe de altă parte 40% din angajatori nu găsesc forță de muncă. Apoi, Eh, iată că sunt șomerii de lungă durată care nu se bucură de oportunități de formare. Dar totuși suntem sceptici în legătură cu instrumentele, că nu e vorba doar de un program eh, gândit în Uniunea Europeană ca să îl execute cum doresc statele membre. Că ei îl numim garanție sau nu, totuși avem nevoie de un adevărat program de acțiune și nu doar de coordonare. De aceea nu suntem de acord nici cu finanțarea, pentru că cum vă explicați că astăzi avem nevoie de mai multă formare ca să nu uh, uh, se mărească uh, decalaj, decalajele, decalajul digital, generațional, în același timp avem un fond social european complet subvenționat și în același timp uh, se tot acumulează resurse în programele de formare pentru uh, ocupare în statele membre. Avem nevoie de uh, uh, o mai bună dotare a Fondului Social European, acele 25% uh, trebuie destinate programelor de formare, pentru că fără finanțare nu vom reuși. Mulțumesc. Acum un minut și jumătate la Clun. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult pentru anunțul pe care l-ați făcut astăzi. Așteptăm cu interes și detaliile când va fi publicat. După cum a zis și antevorbitorul meu, 20% dintre tineri în Europa nu au un loc de muncă, 40% dintre angajatori au dificultăți să găsească persoane calificate. Avem și șomeri pe termen lung care sunt calificați. Aceeași situație se întâmpla și acum 20 de ani. 15% dintre persoane persoanele ă, tinere erau fără loc de muncă și nu aveau competențele necesare. Același lucru, deci, ă, și deci trebuie să abordăm problema aceasta. Faptul că avem acum o agenda e foarte bine pentru că vom analiza educația și factorul de formare. Trebuie să implicăm însă industria, dar și angajatorii în acest proces nu e vorba ă, de uh, opinia pe care trebuie să-și o dea, ci trebuie să fie implicați în uh, modularea fondurilor de pensii și fondurilor în general pentru ca să poată să garanteze că au uh, lucrători cu competențele necesare pe uh, termen lung. Vreau să amintesc că, uh, că avem un fond de 27 de miliarde din fondul european, fondul social european și vreau să sper că statele membre vor folosi această oportunitate și vor dezvolta politicile de formare necesare și programele pentru ca să se poată obține aceste capacități. Sigur că măsurarea calității educației este importantă. Foarte multe milioane de europeni nu au uh, competențele de bază de scriere și citire, ceea ce este absolut esențial de combătut statele membre sunt responsabile cu alfabetizarea, dar trebuie să încercăm să ajutăm aceste state pentru ca în noul tip de economie să abordăm problema respectivă, având în vedere concurența globală. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute, vă rog. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, doamna comisar. Vă mulțumim pentru prezentarea noii strategii privind noile competențe în Europa. În prezent, pe o piață de lucru digitalizată, în curs de schimbări rapide, nu este suficient să dobândești competențe o singură dată. Aceste competențe trebuie actualizate, redobândite, pentru că uh, și metodele de lucru uh, sunt în continuă schimbare. Având în vedere noi, marele șomaj uh, din Uniunea Europeană, uh, Angajatorii nu găsesc, se pare, um, salariați cu competențe corespunzătoare. Trebuie să investim de aceea mai mult în școli, în învățământ și trebuie să îi motivăm pe salariați să învețe și la locul de muncă. Iar Eh, întreprinderile trebuie să colaboreze mai mult cu facultățile, universitățile pentru a se eh, crea acele competențe care sunt chiar eh, necesare și solicitate pe piața forței de muncă. Vă atrag atenția asupra faptului că multe cadre foarte bine pregătite părăsesc Europa. Este un fenomen foarte alarmant. De asemenea, trebuie create oportunități de încadrare pe piața forței muncă pentru persoane cu handicap. Mulțumesc, care cuvântul doamna Șuița, un minut și jumătate, vă rog. Mulțumesc, doamnă comisar. Salut uh, prezentarea acestui nou program. Vreau să o felicit pe doamna comisar pentru că este absolut necesar pentru lucrătorii europeni să se adapteze la schimbările de pe piața muncii. Obiectivul este ca cetățenii europeni să folosească instrumentele pe care dumneavoastră le-ați prezentat aici pentru ca să poată să se adapteze la piața muncii și trebuie să fie conștienți de asemenea că această piață este în permanentă schimbare. Noi trebuie să ne preocupăm de tineri, trebuie însă să ne preocupăm și de angajații care sau persoanele uh, active care trebuie să se ocupe toată viața să-și găsească un loc de muncă din cauza acestor schimbări. Trebuie să protejăm concurența și în același timp este foarte păcat că tinerii uh, trebuie să accepte locuri de muncă care nu corespund competențelor și talentelor lor. Avem ca obiectiv uh, până în anul 2020 să ocupăm 75% din populația dintre 20 uh, și 30 de ani și sperăm uh, ca aceștia să-și găsească un loc de muncă. Ar trebui să creăm și o creștere inclusivă și trebuie să favorizăm învățarea pe tot parcursul vieții. Este foarte necesar să o facem. În același timp e nevoie de competențe digitale, care trebuie și ele promovate și trebuie să creăm condiții pentru ca să poată fi uh, create noi locuri de muncă. E foarte important să mizăm pe formare și uh, educație aceasta ar putea să îmbunătățească situația în rândul tinerilor. Eu plec de la premiza că vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste programe și, în orice caz, cred că trebuie creată mai multă ocupare. Mulțumesc foarte mult, domnul Libacica. Vă rog, doamna Libacica, un minut. Dziękuję, panie przewodniczący. Przyłączam się do... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă permit să mă alătur uh, celor care au felicitat-o pe doamna comisar. Uh, Vorbind despre competență, trebuie să ne întrebăm mai întâi care este locul educației și învățământului în viața socială. Calitatea învățământului trebuie măsurată nu prin coresponderea acestea la anumite uh, uh funcții, ci uh, prin uh, modul în care te pregătește pentru viață în general. Trebuie să avem în vedere și unele competențe sociale și mentale, care reprezintă niște componente orizontale ale învățământului. Antreprenorii și alte entități eh, trebuie incluse în procesul de învățământ, doamna comisar, într-adevăr, dar trebuie mai întâi de toate să creăm locuri de muncă pentru oameni. Și Trebuie să mai schimbăm și metodologiile de învățământ și planurile de învățământ. Trebuie eh, să ținem cont și de eh, variantele informale de învățământ, utilizând eh, instrumentele UE existente, cum ar fi, de pildă, programul Erasmus+. Prin acesta putem intensifica achiziția de noi competențe, dar Eh, putem să eh, ne bucurăm și de eh, competențele câștigate în alt stat. Vă rog să respectați timpul de vorbire pentru că avem multe dezbateri și nu avem un timp infinit la dispoziție. Domnul Mureșan are cuvântul, vă rog un minut 30. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Peste 23 de ani, majoritatea lucrurilor de muncă vor fi în categorii și calificări care astăzi încă nu există. La fel așa se întâmplă și astăzi în comparație cu acum 20-30 de ani, că au intervenit multe schimbări în tehnologii și vor continua. Deci modul în care vor lucra, vor fi angajați uh, oamenii, modul în care își vor practica cunoștințele antreprenoriale vor fi, va fi fundamental, dar viteza se va accelera pe viitor. Deci noi cred că trebuie să facem, în primul rând, să echipăm pe tinerii Europei cu competențele necesare ca să aibă acces la locurile de muncă ale viitorului. Discutăm mult despre mediul online, despre piața unică digitală, însă, iată, competențele digitale Eh, sunt punctul în care agenda noastră digitală devine ceva personal, unde cetățenii Europei consideră că Europa are ceva pentru ei. Deci trebuie să facem concret. În primul rând, cred că trebuie să eh, implicăm organizațiile de tineret eh, mai mult atunci când facem noi propuneri politice. În al doilea rând, cred că alfabetizarea digitală trebuie să devină una din competențele de bază încă din, de la cea mai fragedă vârstă Uh, apoi, sistemul de educație la nivel național trebuie adaptat la aceste noi uh, tehnologii. Statele membre trebuie să se asigure că sistemele lor educative corespund nevoilor pieței și ca să nu uh, pierdem cursa competitivității globale. De asemenea, trebuie să ne asigurăm și că bugetul Uniunii Europene corespunde politicilor pentru tineri cu un cadru coerent și asistență tehnică și financiară uh, ca să trecem la o educație modernă. Mulțumesc. Prego un minut. Mulțum, mulțumesc, doamna Ward, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut uh, recunoașterea în propunerea Comisiei a nevoii de a adopta o abordare globală și pe termen lung în ceea ce privește competențele atunci când vorbim de competențe pe toată durata vieții. Trebuie să pregătim o generație de tineri cu motivație și angajament și cu competențe transparente, cum ar fi gândire creativă, antreprenorială și capabilități uh, care uh, să-i facă pe ei actori importanți în rezolvarea problemelor și cetățeni responsabili. Trebuie să-i pregătim pe aceștia și să trăiască într-o lume în permanentă schimbare, ceea ce e momentan uh, nu se întâmplă. Însă ceea ce știm este că această lume viitoare va fi din ce în ce mai digitalizată, din ce în ce mai conectată. Iată de ce uh, o alfabetizare digitală este esențială, însă n-ar trebui să ne limităm la învățarea despre instrumente și tehnologii, ci ar trebui să echipăm pe fiecare cu instrumente de creativitate, curiozitate și gândire critică, pentru ca să nu fie numai utilizatori de tehnologie, ci și cetățeni activi într-o societate conectată. Pentru mine, uh, scheletul acestei agende trebuie să fie educația pentru uh, cetățenie. Vorbesc aici și de e-cetățenie pentru o învățare formală, non-formală și informală. Mulțumesc, doamna Paunova, un minut și 30. Doamna comisar, competențele necesare pentru succes uh, sunt uh, Uh, elementul central pentru succesul uh, și viitorul uh, prosper al Europei. În Europa, aproape 40% din populație deține o diplomă universitară, dar doar unul din patru angajatori găsește oameni cu calificările corespunzătoare pentru postul pe care le oferă. Deci avem nevoie de o abordare mai uniformă și un leadership politic convins care să intervine aici. Trebuie să rezolvăm o problemă complexă care implică eh, agenda digitală și competențele digitale. Eh, cele mai multe slujbe pe viitor vor implica alfabetizarea digitală, dar uh, însă numai o mică parte a europenilor a folosit până acum internetul. În plus, nici măcar nu știm, nu întrevedem uh, natura locurile de muncă, uh, caracteristicile locurilor de muncă din viitor. Uh, există însă programe precum uh, pașaportul antreprenorial european sau diferite scheme de pregătire online. Este important ca calificările, certificările să fie portabile și să fie recunoscute în toate statele membre. Trebuie ca acum, cu noul, noile eh, competențe, să integrăm într-adevăr capitalul uman în piața digitală. Mulțumesc că trecem la Parola. Procedura cash de dar avem doar posibilitatea de a da cuvântul, uh, de a da curs a, la patru solicitări de luare de cuvânt. Îmi pare rău, dar suntem întârziere. Doamna Monteiro de Aguilar, un minut, vă rog. Mulțumesc domnule președinte, doamnă comisar. Sunt doi piloni pe care se, trebuie să se bazeze această agenda a competențelor. O reacție rapidă la uh, șomajul foarte uh, ridicat, mai ales în domeniul tinerilor, și mai ales din anumite zone geografice și, pe de altă parte, avem nevoie de stimularea economiilor naționale. Acestea suferă de pe urma lipsei de forță de muncă calificată. Și aș dori să vorbesc și despre turism. Turismul reprezintă 10% din PIB și 25 de milioane de locuri de muncă la nivelul Europei și trebuie să susținem digitalizarea firmelor europene, să creăm condițiile ca să, uh, oamenii să capete noi competențe digitale și în acest sector al turismului. Dacă noi considerăm că turismul trebuie să aibă un viitor, atunci trebuie să prevedem această posibilitate și trebuie să uh, ne gândim la o fel de ucenicie europeană, să creăm platforme online Uh, ca să creăm o conexiune între cerere și ofertă, să profesionalizăm serviciile și calificările și în domeniul resurselor umane. Mulțumesc. Gracias, președinte. El Parlamento... Domnul Blanco López, un minut. Mulțumesc. De mult timp Parlamentul cere o strategie comunitară privitoare la noile competențe. E binevenit, binevenit agenda prezentată nouă astăzi. Dacă Europa nu vrea să ridice noi bariere și noi forme de excluziune, și dacă dorim să profităm de noile oportunități, atunci trebuie să stimulăm urgent uh, o nouă agendă de formare ca să, eli- ca să elimine uh, decalajul din ce în ce mai mare între cerere și ofertă și uh, asta în economia di- uh, digitală. Trebuie să venim cu inițiative care să stimuleze alfabetizarea mediatică și a internetului eh, de către toți cetățenii Uniunii și trebuie să dedicăm pentru asta mai multe resurse pentru formarea de lungul întregii vieți ca să garantăm că lucrătorii și mai ales cei mai puțin calificați dispun de competențele adecvate unui mediu care se schimbă eh, cu fiecare zi ce trece. Mulțumesc acum, vă rog, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum am spus în această dimineață, statele membre au uh, uh, făceau în 1980 30% din PIB-ul mondial, acum este mult mai puțin. Deci Tendințele sunt în schimbare, Europa trebuie să se adapteze. Nu mai văd nicio altă posibilitate decât să investim în noi capacități, în noi cunoștințe și să găsim o legătură mai bună între piața muncii și învățare. Piața muncii trebuie liberalizată mai mult. Dacă Europa vrea să rămână competitivă, trebuie să rămână deschisă pentru alte modele care schimbă posibilitățile de pe piața muncii atacurile de reglementare din partea Netflix și altora vor, uh, nu vor opri, uh, contra Netflix nu vor opri aceste companii, dar vor putea să oprească hemoragia din partea economiilor europene și mi se pare foarte îngrijorător ce se va întâmpla cu locurile de muncă. Domnule Eterici, un minut. Eterici, preg. Domnule Eterici, nu doriți să interveniți? Thank you. Mulțumesc. Se pare că Uniunea Europeană vrea să controleze toate aspectele vieții cetățenilor săi. Noi standarde pentru competențe și educație, ce înseamnă asta? Că uh, în toate statele Uniunii Europene se vor fi aceleași uh, exigențe uh, și aceleași forme de educație? Adică vreți să controlați ce învață oamenii și cum folosesc oamenii conștiințele dobândite? Și asta cu costul a zeci de miliarde de euro din banii contribuabilului european? europea, educația funcționează mai bine cu mai puține implicări din partea statului și cu mai puțin politicieni care încearcă să controleze toate fațetele vieții. Din păcate, și probabil fără intenție, impactul acestui control este negativ. Și asta este de deplâns. Mulțumesc. Are acum cuvântul Doamna comisar Tyson, în numele Comisiei Europene, vă rog. Uh, thank you, Chairman. Dear colleagues, honorable... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați membrii Parlamentului, uh, succint, pentru că nu avem timp la dispoziție, după cum spunea domnul președinte, și am vorbit deja destul în introducere, vreau doar să adaug că mă bucur că suntem de acord în legătură cu necesitatea și importanța unei agende pentru competențe. Sigur că îmbunătățirea competențelor trebuie să meargă mână în mână cu politicile macroeconomice pentru a stimula crearea de locuri de muncă. Cele două se consolidează una pe alta. Fondul European pentru Investiții Strategice este o acțiune cheie care ne ajută să realizăm acest obiectiv de să injectăm investiții în economia reală pentru a crea locuri de muncă noi și de calitate mai bună. Și, repet, ce am spus la reuniunea comună a Comisiei dumneavoastră din aprilie, capacitatea de a fi angajat nu este un un, un, un cuvânt urât. Educația și formarea trebuie să pregătească tinerii ca să poată participa pe deplin la viața societății și să fie cetățeni activi trebuie să-i ajute să capete competențe transversale. Oamenii, pe drept cuvânt, se așteaptă ca educația și formarea să-i ajute să uh, uh, obțină un bun loc de muncă. Deci, competențe de bază și apoi completate cu învățarea de-a lungul întregii vieți, în interesul atât a economiei cât și a împlinirii individuale a fiecarei persoane generată pentru competențe este una pentru toată lumea, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru cei din domeniul educației, pentru șomeri, pentru cei activi și pentru cei implicați în piața muncii. Succesul acestei agende va depinde de angajamentul activ a multor actori, statele membre, în primul rând, dar și mediul de afaceri, firmele, sindicatele, instituțiile de formare, de educație, dascăle și nu numai. Parlamentul European are un rol cheie de jucat aici, uh, pentru că această dezbatere are un profil politic, atât în Europa cât și în uh, țările membre și pentru a susține punerea în aplicare a agendei competențelor. Stimați membri ai Parlamentului, vreau să vă mulțumesc pentru susținere și pentru inspirație. Acum aștept uh, să cooperăm cum am cooperat și până acum foarte bine și cum spuneam, documentele vă vor fi puse la dispoziție cât mai curând posibil și anume atunci când vor fi adoptate în mod formal, în ziua de vineri. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, doamne comisar, pentru că a fost aici alături de noi. Am încheiat discuția pe acest punct. Eh, am două soluții. Sau uh, suspendăm reuniunea ca să așteptăm să sosească ministrul uh, care reprezintă aici mai altul reprezentant sau continuăm fără prezența ministrului. Eu cred totuși că e cazul să așteptăm un minut și apoi reluăm. Deci așteptăm